care se ocupă de acestea. Doamna Magdalena Alvarez m-a informat în scris de faptul că a fost numită vicepreședinte a Băncii Europene de Investiții din 16 iulie 2010 încolo. Parlamentul notează această numire și conform articolului 7 alineatul 1 din actul privind alegerea reprezentanților în Parlamentul European prin vot direct universal și regula 4 liniatele 1 și 4 consideră că acest loc este liber începând cu 16 eh, iulie 2010. Acum vă informez că, conform regulii eh, 3 aliniat